So, ladies and gentlemen, dear colleagues, continue our meeting. We now come to... Domnilor și domnilor, dragi colegi, să continuăm cu următorul punct, ultimul punct de pe ordinea de zi de azi, prezentarea unui studiu privind protecționismul și diplomația internațională. Este un studiu pe care îl analizăm împreună cu colegii din INTA, cărora le urez bun venit, inclusiv sau în special domnului președinte Lange. Studiul a fost solicitat de intercomisiile AFET în iunie anul trecut. Știți că s-au întâmplat multe lucruri în ultimele luni în acest domeniu. Mi s-a spus că expertul nostru a trebuit să actualizeze textul de mai multe ori pentru a include aceste noi situații. Doamna Kamala Dawa, expertul nostru, eu urăm bun venit, specialist în uh, legislația comercială internațională și diplomația internațională. Are un doctorat în uh, legea comerțului internațional de la Geneva și un master în comerțul internațional de la Universitatea de Drept din Amsterdam și un masterat de la Universitatea West of England. Îi dau cuvântul expertului nostru. Dacă puteți să ne vorbiți aproximativ 15 minute, vom avea și timp de discuții. Vă rog. Thank you very much for inviting me. It's a Vă mulțumesc că m-ați invitat, mă bucur să vin aici și m-am bucurat și să realizez raportul în acest moment în afaceri internaționale. E o mare instabilitate și multă tensiune și a fost util să trec uh, lucrurile pe hârtie mai sistematic. Mesajul esențial al raportului este că sunt multe provocări consensului de după al doilea război mondial. <clears throat> Ceea ce pentru mulți dintre noi reprezintă elementul de securitate. Un alt element, lumea a uitat multe lucruri. De ce s-a edificat Uniunea Europeană? de ce comerțul duce la pace. Sunt teme care apar de lungul capitolului. O altă temă, politica comercială <clears throat> legată de politica externă. O să parcurg. Um, an overview of the report. Un rezumat al raportului, un capitol privind runda Doha OMC, apoi comportamentul SUA, comportamentul istoric tradițional, Regatul Unit, dezbaterea privind Brexit, apoi modul în care Uniunea Europeană trebuie să gestioneze globalizarea pentru a progresa și un ultim capitol despre China și amenințările din partea Chinei. Înainte de unele concluzii geopolitice, pe scurt o să parcurg capitolele și apoi sper să avem o discuție cât mai utilă. Abordarea multilaterală, în comerț. OMC, probabil că e organizația cea mai puternică cu un mecanism obligatoriu de soluționare a litigiului și un sistem bazat pe reguli. Din păcate, ce s-a întâmplat în runda Doha? existat un blocaj între țări în dezvoltare și dezvoltate parțial pentru că țările în curs de dezvoltare considerau că merită mai multe concesii în ce privește agricultura de la țările dezvoltate, ceea ce a dus la un impas de la runda a doua care a început în 2001. Și când a început în 2001, era un vârf al uh, abordării multilaterale, amenințarea teroristă după 11 septembrie, dar lucrurile nu au continuat așa. A apărut o problemă cu întreprinderea unică. Mecanismul este că am abordat, am avansat Uh, în legătură cu toate chestiunile, dar nu și la nivel subsectorial. Votul se bazează pe consens. Cu proces decizional bazat pe consens, când trebuie să cazi de acord cu la toate, nu s-a întâmplat mai nimic în nicio rundă din 2001 încoace. S-a ajuns acum ca oamenii pun sus în întrebări ce mai face OMC. O problemă deci este pentru că brațul legislativ al OMC a fost blocat, brațul judiciar, uh, <clears throat> organismul de apel a fost împovărat pentru că trebuie să interpreteze texte depășite care nu acoperă unele aspecte. Acum sunt acuzați de activism juridic, ceea ce trenează foarte mult uh, pe unii cum ar fi cei din SUA. Deci în ce privește desemnarea, numirea de membri la organismul de apel, SUA a exercitat dreptul de veto în ultimii câțiva ani pentru orice numire. Acum există trei membri la organismul de apel e de fapt o lipsă de trei membri, deci o povară și mai mare. Și dacă nu există un organism de apel care să funcționeze expeditiv, părțile, statele membre, recurg la mecanisme de apărare comercială sau în, în afara OMC. Deci o problemă reală cu SUA care subminează brațul judiciar al OMC pentru că nu acceptă numiri la organisme de apel. SUA acum a retras sprijinul pentru OMC, de fapt, ceea ce a făcut pe ceilalți membri să caute alte forumuri, adopt abordări mega-regionale, G20, G7, ceea ce subminează OMC. O organizație internațională puternică e acum subminată în mod automat. Țările în curs de dezvoltare au o mare problemă cu mandatul OMC, dar asta e mai puțin periculos decât retragerea sprijinului din partea SUA. În ce privește rolul SUA, RUA a fost lider în sistemul internațional în ultimii 50 de ani, ceea ce e o fază anormală pentru SUA, pentru că, de fapt, SUA reprezintă un stat izolaționist. După al doilea război mondial a venit războiul rece. SUA a avut nevoie de societatea internațională de aliați pentru a se apăra împotriva Uniunii Sovietice. După 1989 n-am mai avut nevoie pentru că Uniunea Sovietică s-a prăbușit. Acum SUA este hegemon, uh, supraputere mondială și sub Donald Trump vedem că pot ignora societatea internațională, pot retrage sprijinul pentru arhitectura internațională fără să-și facă probleme mari. Deci au retras sprijinul Acum avem ce s-ar putea numi preemptive disruption. Tot ce trebuie să facă SUA, să împiedice pe alții să facă orice ar putea amenința poziția de hegemonie. Trebuie doar uh, să submineze ce vor să facă ceilalți. Și vedem asta în sensul că multe state nu știu care sunt ambițiile americane, cu excepția lozincii <clears throat> America, în primul rând, știu doar că societatea internațională e pusă sub amenințări și pentru că SUA s-a retras din multe negocieri bilaterale sau regionale. Acum e discuție bilaterală ciudată cu Mexicul exclusiv în China. SUA s-au retras din TTIP, din TPP, ceea ce creează un vacum de putere care e foarte vizibil în regiunea Asia-Pacific, ceea ce a permis Chinei să Hmm. intervină și să ducă la un fel de antistabilizare, pentru că China a devenit o supraputere acum, uh, motiv de îngrijorare pentru Japonia. Retragerea SUA de la OMC și politica America First uh, contribuie la destabilizarea societății internaționale, dar asta ar putea să fie exact politica externă americană acum de destabilizare. Viziunea britanică o altă tendință de naționalism. E o reacție împotriva globalizării. Multă lume s-a simțit dezavantajată, descurajată, dar asta trebuie gestionată prin votul Brexit de către populiști în Marea Britanie. Politicienii au reușit să dea vina pe Uniunea Europeană și pe globalizare pentru anumite domenii din Regatul Unit, unde a eșuat politica publică criza locuințelor, multe probleme care nu au nimic de a face cu UE, ci de politica internă. Deci, oricum, <clears throat> e un eșec al conducerii britanice. Votul pentru Brexit a fost un șoc pentru toată lumea, chiar pentru cei care au votat favorabil. Și suntem într-o situație în care sunt unele linii roșii care stabilesc viitorul Marii Britanii în afara Uniunii Europene. Migrația, suveranitatea sunt marile linii roșii care creează opțiuni și non-opțiuni. O non-opțiune dacă menținem mișcarea forței de muncă în afara relațiilor cu Uniunea Europeană, că sunt unele opțiuni care nu sunt deschise. De exemplu, modelul spațiului economic european, modelul EFTA cu Schengen nu sunt deschise. Și atunci ce vrea de fapt Regatul Unit? Poate să aibă o zonă vamală unică cu UE, dar vedem că cea similară cu Turcia nu e un succes. Avem o economie digitală, comerțul electronic, nu de mărfuri. Deci nu știu dacă doar Uniunea Vamală, doar la mărfuri ar fi interesante pentru oricare dintre părți și apoi se vorbește mai mult acum despre opțiunea OMC. Pentru Marea Britanie asta înseamnă reinventarea roții. Mulți politicieni se pronunță împotriva ideii pentru că vom avea tarife foarte mari pentru comerțul extern încă din prima zi. Dar se pare că aceasta una va fi dintre puținele opțiuni deschise dacă menținem liniile roșii prin migrația și nu vrem să acceptăm uh, sentințele Curții Europene de Justiție. Deci o problemă reală în Regatul Unit ce vește lipsa de viziune pentru viitor și lipsa de căi pentru a realiza viziunea respectivă. Uh, e o situație tristă a conducerii britanice în prezent. <clears throat> Viziunea UE. UE are o problemă pentru că pe plan extern UE are nevoie de globalizare, de acorduri comerciale regionale. Majoritatea creșterii în afara UE trebuie să investească, să aibă un comerț de servicii, să construiască punți internaționale, integrare, dar pe plan intern aceeași descurajare, nemulțumire din SUA, din Regatul Unit și uh, face simțită prezența. Deci Uniunea Europeană trebuie să stăpânească cele două dinamici. Desigur, pierderea economică a Brexitului și schimbă echilibrul de puteri, iar uh, și relația cu SUA schimbă echilibrul de puteri. Pe plan intern e vorba de reconfigurare în UE. Pierderea Regatului Unit poate să permită o centralizare mai mare a politicilor în Uniunea Europeană fără blocul de, factorilor de decizie britanici. Cu toate acestea, Uniunea Europeană pierde și contribuțiile britanice. Deci în raport vorbim despre ce se întâmplă cu dinamica votului în UE după ce pleacă Regatul Unit. Din nou, Uniunea Europeană încearcă să stăpânească globalizarea, să vină cu noi viziuni cum poate globalizarea să ajute pe oameni să-i atragă din nou de partea acordurilor bilaterale sau regionale comerciale, dar e dificil pentru că această percepție în rândul oamenilor obișnuiți, globalizarea nu îi ajută. Uniunea Europeană, Fondul pentru Globalizare, Fondul Economic pentru Globalizare, alte mecanisme care încearcă să compenseze pe cei care pierd uh, pe termen scurt, dar poate că n-au fost utilizate suficient, acel fond n-a fost pe deplin <clears throat> utilizat și din Marea Britanie putem spune că Marea Britanie n-a utilizat niciodată nimic din fond. E o lipsă de comunicare cu la mecanismele puse în aplicare pentru cetățenii obișnuiți de către UE pentru a avea acces la aceste resurse. Indiferent de motive, nu sunt utilizate pe deplin, ceea ce evident că subminează capacitatea UE de a negocia acorduri de liber schimb uh, puternice, cum am văzut cu TTIP și CETA, contestate de inițiativa cetățenești. În capitolul următor, consacrat Chinei. China e un subiect interesant, s-a transformat miraculos în ultimele câteva decenii și pare să fie pro-globalizare. Liderii sprijină OMC, condamnă infracțiunile legate de sistemul comercial bazat pe reguli, dar în același timp Știm că tot China promovează socialismul cu chip chinezesc și încearcă să convingă restul lumii că e economie de piață în același timp. Noi credem că China amenință SUA, de fapt China are și ea multe probleme pe plan intern, cu conflicte interne, sărăcie, inegalitate. Ce încearcă să facă China? Are politica unică, vrea să investească în vecinii apropiați să-și edifice relațiile externe. Toate acestea știm de la declarația de FMI sau țări precum Malezia că e o problemă cu investițiile chineze în One Belt, One Road. E o extindere excesivă, sunt semne de întrebare legate de <clears throat> durabilitate, lucru care îngrijorează Uniunea Europeană drepturilor omului. Sunt politici discutabile și aceasta dacă chinezii consideră că Adun beneficiază de forma politicii One Belt One Road în ciuda sacrificiilor pe care trebuie să le facă, va fi un efect de bumerang și liderii din China vor trebui să recunoască dacă vor să mențină stabilitatea în interiorul Chinei. Deci acțiunile Chinei amenință de fapt geopolitica regiunii, dar amenință și geopolitica lumii din cauza vidului uh, provocat de SUA care a dat înapoi, iar comportamentul Chinei în politica 16 plus 1 în Europa intră în țările europene despre care UE considera că fac parte din familie, le oferă investiții diferite. E discutabil dacă sunt subvenționate sau nu de guvernul chinez, dacă respectă sau nu durabilitate, cerințe de mediu ale UE o amenințare pentru integrarea europeană. Dacă unele dintre statele membre din răsărit ale UE văd că au mai mare succes cu China decât cu UE, asta e o problemă pentru UE <clears throat> de care trebuie să se ocupe. Avem aceste tensiuni în toate aceste părți ale lumii. La trei ani după euforia sfârșitului războiului rece, când toată lumea vorbea despre sfârșitul istoriei, victoria democrațiilor liberale, modelul care le cucerise pe celelalte, e clar că nu era adevărat. Guvernele nu prea știu cum să facă față acestor presiuni interne și externe. În încheierea prezentării putem să vorbim la partea cu întrebările, dar e clar că uităm istoria, motivele pentru care facem comerț și ce se întâmplă când avem protecționism și reguli uh, pentru comerț e o problemă generațională, dar parțial e și un eșec al guvernelor de a transmite mesajele de ce comerțul țărilor și motivele întemeiate pentru care s-a redus sărăcia prin comerț și integrarea și pacea între popoare se bazeze pe comerț. Toate aceste învățăminte au fost aruncate pe fereastră din cauza glasului prea puternic al Mm, naționalismul economic în prezent. M-a bucurat foarte mult că am avut șansa să scriu raportul și vă aștept în, cu interes întrebările. Mulțumesc! Thanks a lot. Uh, a very fruitful description of the situation. Mulțumesc foarte mult uh, pentru descrierea situației acesteia. Sigur că acum uh, depinde de noi să uh, vedem care sunt consecințele cele mai potrivite. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare generală. Prima solicitare de intervenție a fost din partea domnului Panțeri. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt câteva întrebări importante referitoare la ceea ce ne-ați spus. Și trebuie să ne gândim la nevoia de a umple un vacuum. Mă puteți auzi? Mă auziți bine? No da, problem. Okay. Lei poco fa, parlando della Cina, ha detto in sostanza che ha riempito un vuoto. Ați spus că China a umplut un vacuum, un vid uh, pe piața internațională și pare un fel de invitație adresată Europei de a deveni uh, din nou protecționistă și mă întreb dacă avem de-a face aici cu o precondiție fizică, pentru că vreau să știu dacă e vorba doar despre un vid care ar trebui uh, umplut sau e nevoie și de calitate în ceea ce privește politica comercială internațională. Consecințele comerțului care se desfășoară într-o anumită manieră, sigur, poate exista pericolul ca totul să se repete, doar dacă nu schimbăm ceva la nivel calitativ. Deci, că vom avea o politică comercială internațională de o altă calitate. De curând, la această comisie am discutat uh, cu noul ambasador în China și există o problemă, pentru că nu este vorba numai despre politica comercială, ci și de cea a investițiilor din China, pe uh, continentul african, de exemplu. Și aici nu este vorba atât de mult de ajutoare și de subvenții, cât de faptul că este vorba despre land grabbing, acapararea terenurilor, ceea ce duce la dificultăți pe piața muncii și la probleme de migrație în același context. Doresc să știu de la dumneavoastră cum putem să gestionăm acest conflict? Cum putem uh, să avem o relație bună cu China astfel încât aceste probleme să fie abordate în mod corespunzător? Mulțumesc! Aș vrea să ne restrângem la două minute timp de vorbire, altfel nu vom putea avea posibilitatea să discutăm toate lucrurile. Domnul Jubic, vă rog! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu. Este un studiu foarte interesant. Pe noi ne interesează și uh, în ce fel vedeți rolul uh, conferinței parlamentare. Pentru că acum câțiva ani uh, am înființat o conferință parlamentară, Parlamentul European, împreună cu Organizația Parlamentară Internațională de la Geneva și am avut la Buenos Aires o conferință la care au participat 300 până la 400 de deputați de la nivel mondial și aș vrea să știu dacă dezvoltarea în continuare în sensul unei politici democratice ar ajuta uh, să înțelegem mai bine aspectele de politică comercială. De asemenea, aș vrea să știu în ce măsură considerați că Uniunea Europeană, la nivel financiar sau personal, ar trebui să um, ofere un sprijin mai eficient. Și cum se prezintă locurile de muncă în Europa? Ce se periclitează dacă Europa începe să devină prea protecționistă? Președintele, ceea ce sigur că nu ne dorim. Domnul Scholz. Mulțumesc, doresc și eu să mulțumesc pentru uh, acest studiu, un studiu care um, ne stimulează destul de mult. Aici sunt. Am o întrebare. Nu considerați că studiul are o perspectivă prea abstractă, că se îndepărtează prea mult de strategiile economice, de procesele care se desfășoară, care sunt uh, mânate, de fapt, de actorii politici mânați de interese? Cred că ar trebui să găsim uh, o cale de ieșire într-o lume globalizată pentru a putea răspunde uh, la toate provocările care există. Așadar, întrebarea mea, protecționismul pe care îl promovează Trump nu este cumva doar o altă formă a încercării de acaparare a puterii politice prin uh, intermediul aplicării principiului celui mai puternic astfel încât consecințele grave ale acestei uh, evoluții a uh, puterii uh, productive și a structurilor economice să fie slăbite și să se vină cu un nou scenariu cu noi condiții, să se treacă prin fiecare țară, prin fiecare bloc geografic și astfel să se aplice acest model poate că ar trebui să găsească niște căi de ieșire diplomatice, care ar fi acestea și în ce fel s-ar putea tematiza diferențele de la nivel politic, astfel încât să se ajungă la o relație productivă din nou și în felul acesta să se influențeze uh, diferite organizații care există deja și care reprezintă foruri uh, și structuri importante pe piață. Aneliți. Mulțumesc uh, pentru prezentarea studiului. Abordarea dumneavoastră uh, cu privire la China mi s-a părut foarte importantă. Am discutat cu viitorul ambasador al Uniunii Europene în China de curând și uh, v-ați referit și dumneavoastră la um, acest aspect 16 plus 1 despre care am vorbit și noi mai înainte. Aș dori să vă întreb cu privire la uh, securitatea cibernetică. Uh, China nu este întotdeauna prezentă la conferințele pe această temă, dar este un actor important. Aș vrea să știu care este rolul său uh, atât pentru statele africane, cât și pentru dumneavoastră, pentru că atunci când vorbim despre uh, securitate internă, și când vorbim despre instituțiile de la nivel intern care analizează securitatea cibernetică, abordarea Chinei de acapararea datelor este una uh, foarte mare. Aș vrea să știu dacă joacă vreun rol uh, în contextul tranzacțiilor comerciale internaționale și în ceea ce privește China și comerțul, uh, avem o influență a uh, Chinei puternică în ceea ce privește energia regenerabilă, uh, panourile solare. Se investește mult pe această direcție. Acesta este un sector comercial important și aș vrea să știu dacă uh, obiectivele durabile ale mileniului sunt relevante în acest sens. Aș vrea să știu dacă suntem independenți în ceea ce privește domeniul uh, energiei regenerabile în comparație cu China, care câștigă tot mai mult teren și în uh, ceea ce privește energia eoliană și de asemenea aș vrea să facem o comparație și cu Africa pentru a uh, ști în ce măsură putem promova acest sector mai departe. Uh, thank you very much. Um, just, just to say, there an awful lot of things. Mulțumesc foarte mult. Uh, sunt multe aspecte pe care nu le-ați acoperit în acest studiu. Nu v-ați referit la protecționismul Uniunii Europene și efectele sale în agricultură. De asemenea, nu v-ați referit la uh, dolar, la această valută și la faptul că aproape controlează întregul sistem bancar la nivel mondial. Ați spus că Statele Unite au votat împotriva TTIP-ului. Poate că nu au făcut-o, dar Parlamentul European a făcut acest lucru. Mulți uh, colegi au petrecut uh, multă vreme discutând despre acest lucru. Ați uh, vorbit despre faptul că în Uniunea Europeană creșterea a fost scăzută problema Uniunii Europene este că uh, creșterea este uh, slabă, dar uh, există multe alte uh, creșteri în alte domenii, cum ar fi cel tehnologic. Nu v-ați referit la surplusul comercial înregistrat de Germania, absolut deloc. În ceea ce privește China, China are un excedent de bunuri de 375 de miliarde de dolari în relațiile comerciale cu Statele Unite. Uh, și, de asemenea, uh, o creștere a relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană semnificativă. Aș vrea să știu dacă uh, aceste lucruri sunt sustenabile. Toate sunt aspecte care trebuie abordate și nu v-ați referit la ele. De asemenea, proprietatea intelectuală uh, și modul în care este abordat în China și acest lucru ar trebui să fie abordat. Iar în contextul Brexitului, v-ați referit la un punct foarte interesant și anume că există un raport egal de imigrație între Italia și Regatul Unit. Ce ce doresc să spun este că acesta nu este un studiu atât de bun și nu știu de ce plătim pentru a obține rezultate atât de slabe. Domnul Rodriguez, vă rog. Doamna Rodriguez. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, vreau să vă spun că eu am o altă părere. Mie mi-a plăcut raportul, reprezintă aspectele esențiale care au un impact asupra uh, noi ordini economice internaționale, asupra noului cadru politic. Sigur că nu se poate intra în detalii în toate domeniile, dar aș spune că documentul e unul bun. Însă aș avea o observație de făcut nu știm care este din punctul de dumneavoastră de vedere, având în vedere diagnosticul și prezentarea situației la nivel internațional, care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie cea mai bună strategie pentru Uniunea Europeană pentru a reuși cu adevărat să ocupe poziția de lider în ceea ce privește stabilirea bazelor acestei noi ordini internaționale sau continuarea cu noua ordine internațională și din perspectiva SUA și din perspectiva Chinei care acționează în această direcție. Deci care e strategia optimă pentru UE, după părerea dumneavoastră? În al doilea rând, din studiu reiese că sunteți de părere că nu există alternative dacă Statele uh, Unite abandonează OMC. Și am două întrebări. Credeți că acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem SUA, că tot totul depinde de prezența lor? Să-i consolidăm în poziția lor de uh, abuzator de putere? Nu credeți că ar putea exista alternative, că am putea lucra la alternative la nivel internațional? putem să ne întrebăm cum să facem acest lucru. Sigur că SUA este un element cheie, dar cred că una dintre principalele probleme a administrației Trump este personalitatea lui Trump. Asta e părerea mea personală, sigur. Și în încheiere, ce părere aveți de integrarea UE în programul 16 plus 1 cu China? Nu este o intenție de a diviza UE? Domnul Suniras. noch so, so weit nehmen? Ja. Ja zgadzam się z, przed, z przedmówcą, z moim Eu sunt de acord cu antevorbitorul meu. A spus cam tot ceea ce doream să spun și eu. Acest raport sună ca un fel de acuzație către o lume negrecunoscătoare care nu dorește să aibă relații comerciale cu Europa în termenii săi. Însă Uniunea Europeană este un actor mondial, este o organizație importantă și uh, face tot ce vrea toată lumea. ceea ce îngreunează relațiile comerciale. Este dificil uh, de găsit o înțelegere comună în Uniunea Europeană. În plus, uh, este o entitate ideologică. Totul capătă această dimensiune ideologică. Solicită partenerilor să se adapteze la propria gândire, la regulile sale absurde, uh, la egalitate de gen, uh, care dorește privilegierea femeilor, îi uh, privilegiază de asemenea pe cei care au dizabilități sau anumite orientări sexuale, principii care nu ar trebui să aibă niciun fel de semnificație sau importanță în relațiile comerciale. Învățăm lumea cum să își facă și să-și desfășoare propriile afaceri, iar Comisia vine cu recomandări absurde care se numesc uh, acordul de liber schimb, dar de fapt uh, țin doar de anumite ideologii și cred că cel mai bun uh, exemplu uh, este să spunem că este vorba despre o politică bolnavă avem uh, țări sărace care nu pot să facă comerț uh, decât cu noi, pentru că asta este singura lor posibilitate și vorbim de sute de mii de, uh, de milioane de uh, euro pe care le investim în mod eronat. Președintele, mulțumesc. Chiar dacă anumiți oameni de știință au menționat că China Anumiți oameni de știință au menționat că și China are anumite elemente ideologice în strategia sa. Domnul Schuster. Mulțumesc! Eu cred că nu putem să simplificăm lucrurile foarte mult atunci când încercăm să dezvoltăm politici. Doresc să mă refer la acest studiu, pentru că mie mi se pare fascinant. Nu am avut ocazia să-l citesc, dar uh, am făcut acest lucru în diagonală. În ceea ce privește protecționismul, da sau nu, uh, respectiv uh, strategie comercială, uh, Mie mi se pare aceasta o abordare puțin cam succintă. S-a vorbit despre Statele Unite ca putere hegemonică, și cred că aceasta este o problemă importantă în acest moment. Fără niciun dubiu, uh, ordinea de după război a fost construită uh, în uh, și sub hegemonia Statelor Unite. O ordine hegemonică însă se bazează pe uh, elemente coercitive, pe faptul că anumite state uh, sunt de acord cu uh, ceea ce spune statul suprem. Iar acest rol nu mai poate fi îndeplinit acum de Statele Unite și uh, se îndreaptă tot mai mult către o utilizare uh, tot mai uh, pregnantă a mijloacelor uh, coercitive. China nu are această pretenție, însă s-a dovedit că abia în 2049 China ar putea să devină cea mai importantă putere economică și de asemenea politică. Trebuie um, văzut cum se leagă elementele de consens și cele coercitive, pentru că um, drumul mătății nu este un drum care se urma de toată lumea, ci uh, pur și simplu dacă se observă că există anumite beneficii, atunci uh, se colaborează. Vorbim aici despre o criză, despre o situație complicată, uh, în care Uniunea Europeană trebuie să facă mult mai mult decât ceea ce face în prezent. Noi încercăm să încheiem un acord comercial după altul, fără însă să rezolvăm problemele de fond avem nevoie de o strategie, de o abordare mult mai cuprinzătoare la nivel geostrategic și politic. Și cred că trebuie să facem asta în mod conștient, fără să stăm în umbra Statelor Unite, care uh, au fost o putere foarte importantă după cel de-al doilea război mondial. Președintele, mulțumesc! Doresc să adresez și o întrebare, să mă refer și eu la aceste lucruri cu privire uh, la ultimele evoluții. Aș vrea să știu dacă avem nevoie de mai multă cooperare internațională în contextul uh, slăbiciunilor care au fost uh, identificate. Care este aprecierea dumneavoastră, mai ales cu privire la ceea ce uh, a uh, declarat Trump în ultima vreme. Mai avem șapte minute, vă rog. Uh, the first question... Mulțumesc. A spus o întrebare referitoare la China, la vidul de putere și la modul în care puteți uh, construi un viitor durabil bazat pe calitate și creștere, nu doar creștere în detrimentul altor lucruri. Uniunea Europeană și are propriile sale planuri în ceea ce privește durabilitatea, dar asta ajută și cetățenii europei care doresc uh, includerea protecției mediului, a condițiilor de muncă în aceste acorduri. Campania Stop TTIP știți că s-a desfășurat, deci cetățenii sunt ascultați. Pot exista o analiza investițiilor străine directe. Trebuie să verifici proveniența ah, sumelor și asta este o propunere. N-am o soluție, meta-soluție cu privire la ce ar trebui să facă UE, dar sunt niște mici cărămizi în zidul pe care UE vrea să-l construiască. Subvenții ele mm, trebuie văzute și din perspectiva posibilelor, posibilor cazuri de spionaj comercial. Există o imagine de ansamblu care prezintă viziunea Europei și care trebuie prezentată. Cum am spus, UE are o problemă pentru că acțiunile sale interne și externe sunt foarte dinamice și conflictuale. UE are un proiect, Europa, și uh, care s-a prins contur după cel de-al doilea război mondial pentru a opri luptele între statele membre. Eu cred în integrare și cred că statele sunt mai puternice când se integrează, pentru că pot răspunde mai bine nevoilor cetățenilor lor. Schimbări climatice, de exemplu. Avem acordul de la Paris, fără SUA, acesta uh, dispare. Deci trebuie să avem integrare dacă vrem să avem un proces decizional solid acasă. A doua întrebare referitoare pe același subiect, conferința parlamentară, utiliz- un mecanism foarte util. Cred că Uniunea Europeană trebuie să rămână fermă pe poziții pentru că dacă începe cu schimbări dramatice acum, nu face decât să contribuie la instabilitate și nu există niciun plan universal. Dacă putem învăța ceva din Brexit, este că n-a existat un plan concret, ci doar o reacție și acum facem față consecințelor acestei reacții, fără să știm exact care vor sta lucrurile cu Regatul Unit, consumatorii, încrederea, cheltuielile, toate au de suferit. Deci e important să știi unde mergi înainte să le spui oamenilor că vrei să distrugi un model. Raportul a fost prea abstract, sunt avocat în domeniul comercial. La primele rapoarte, problema a fost că nu a fost avută în vedere politica externă. Înțeleg preocupările dumneavoastră că n-am intrat în detalii cu privire la prețurile proprietăților și alte măsuri care au legătură cu moneda Chinei eu am avut un mandat clar să mă refer la diplomație, comerț și protecționism și pentru a le reuni pe toate trebuie să renunț la anumite aspecte. Fiecare țară este o structură politică și una dintre marile probleme de astăzi este că procesul decizional nu se bazează pe niște date concrete. Am ajut în situația în care Există aceste mari declarații politice și există o disonanță și cetățenii observă când le coboară standardul de viață. Deci e bine să ai declarații uh, sfărăitoare despre suveranitate și controlul frontierelor, dar lucrurile nu funcționează întotdeauna cum ar trebui. Înainte de runda Doha, runda Uruguay, se referea la o singură întreprindere, adică dau ceva la servicii, pierd ceva la agricultură. Trump pare că a uitat că ce încearcă să facă acum este să aleagă un element din acest efort comun nu poți să numești anumite sectoare și să spui, bun, pierdem aici și UE câștigă acolo. Asta nu reflectă imaginea totală cu privire la cum s-a negociat în runda Uruguay. Ai dat ceva într-un loc, ai pierdut în alt loc și cam așa. Deci asta este un lucru pierdut din vedere. Negocierile, deci, nu se referă la doar un sector, există foarte multe sectoare. 16 plus 1, China, securitatea cibernetică. Lucrurile se schimbă în ceea ce privește investițiile chinezilor în străinătate. Eu lucrez foarte mult în Africa și în alte părți ale lumii și în Afganistan și acolo spun nu dorim ca investiții chineze în Afganistan. Și în Africa se schimbă lucrurile. oamenii știu că investițiile nu sunt durabile și că China are o perspectivă pe termen mai lung, nu doar 5 ani, 100, 150 de ani, pe când Occidentul nu își structurează politica în acel fel. Prin urmare, ideea este să existe acele standarde. Standarde care ne arată că um, practic ar fi UE impunându-și ideologia asupra lumii, dar sunt standarde care ne protejează împotriva degradării mediului, abuz, uh, încălcării drepturilor omului. Asta trebuie să arătăm. Cu asta trebuie să arătăm ce vrem în jurisdicția noastră și că nu vrem ca nimeni să uh, um, se comporte mai rău de atât. Și China și Americii și africanii încep să-și schimbe atitudinea. E prea târziu? Asta e o altă întrebare. Bun, deci. OMC-ul era bazat pe reguli după cel de-al doilea război mondial, bazat pe un discurs diplomatic, pe reguli transparente, responsabile și se pare că acum ne îndreptăm către uh, negocierile diplomatice uh, sufletite de putere în detrimentul cetățenilor și stabilității și a unui mediu de afaceri sănătos. Sigur că fără SUA va apărea un vid în toate aceste acorduri regionale, TPP, fără SUA Din punct de vedere al volumului, pierderea e mare, dar totuși există un motiv pentru care un sistem pe bază de reguli este un lucru foarte bun, pentru că ne împiedică să suferim de reacții ad hoc și ambiguități politice trecătoare. Nu știm dacă lucrurile se vor schimba. Știm că Trump are favoriți, are dușmani, rolurile se schimbă, nu știu care este planul său. Ideea este că îi place să submineze uh, structurile consfințite și crede că asta este în interesul uh, Statelor Unite. Rămâne de văzut dacă e așa, dar cred că sunt multe dovezi care ne arată că pe termen lung asta nu va funcționa. UE trebuie să comercializeze pe baza propriilor termeni. N-am avut aceste proiecte în runda Doha dacă toată lumea ar negocia propria agenda. Trebuie să arătăm ce vor cetățenii, poate chestiuni de gen, poate LGBT. Este un răspuns la ce vor cetățenii. Și cred că trebuie să uh, apreciem Uniunea Europeană pentru ce a făcut. Nu spun că Uniunea e perfectă, sunt dintr-o țară care nu e prea încântată să fie membru UE, dar nu cred că UE uh, e ca un tăvăluc peste oameni. Există problemă, da, în agricultură, dar există lobby-uri în acest sens ale statelor membre, deci nu pot să uh, Uh, vezi lucrurile dintr-o singură perspectivă. Răspunsul societății este că nu mai este încât atât de globalizare și UE trebuie să vadă cum se vor distribui câștig curile din comerț. Să se asigură că inegalitățile nu cresc și să spună, dar ce vor cetățenii? Și se pare că cetățenii vor să aibă capitole referitoare la mediu și la condiții de muncă în aceste acorduri și la respectarea standardelor de viață europene de către uh, politicieni. E o perioadă de tranziție, nu există soluții universale, dar știm din istorie că protecționismul și tarifele nu merg pe termen lung, că suveranitatea este importantă la nivel global într-o epoca globalizării. Migrația e o problemă a globalizării și uh, cred că acționarea în comun ajută și la consolidarea statelor națiune într-un fel. Mulțumim! Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în aceste studii și în pregătirea reuniunii. Bob Dylan are un cântec faimos care spune Times are changing și cred că asta este adevărat și în prezent. Ideea este ca senatorii și deputații să se trezească și să nu aștepte fără să facă nimic. Bun, deci mulțumim tuturor celor care au condus reuniunea, celor care au prezentat și vă doresc o seară bună!